Welcome to the... Eh, Dragi colegi, bun venit la reuniunea pentru ocupare. Să adoptăm ordinea de zi, vă rog. Se poate, fără modificări. Câteva comunicări. La interpretare avem un regim lingvistic eh, toate limbile, mai puțin eh, finlandeză, malteză și croată. Avem și lim... la punctul 6 limbaj gestual. E vorba de strategia pentru persoanele cu dizabilități. O să existe subtitrare pe ecran. Apoi, domnul Ratke de la PPE va deveni membru cu drepturi de pline la Comisia de Ocupare. Bun venit! În sânul comisiei noastre e bine să vă avem aici. Uite. Domnul Șulțe, membru cu drepturi de pline anterior, el va deveni supleant în locul doamnei Gresle. Domnul Ray Finch de la EFDD va fi înlocuit de doamna Louise Burs de la EFDD, membru supleant la EMPL. Bun venit tuturor în noile funcții și continuăm cu punctul 3 de pe ordinea de zi. Putem fi de acord cu procesele verbale? Acum, sesiunea de votare. Are toată lumea cartelele de vot și dacă da, puteți, vă rog, să uh, introduceți cartela în consolă. Uh, we start with the amendment uh, 107. Începem cu amendamentul 117 uh, în ceea ce privește combaterea sărăciei. Cine este pentru? Cu amendament oral de la SND. Cine este pentru, deci? Da, doamna Iazlovietska. Pare rău, doamnă președinte. Eu n-am uh, cartela de vot și voi vota prin ridicarea mâinii. Nu știu cum funcționează. E, e suficient? E satisfăcător? Puteți lua o cartelă de supleant? Okay, perhaps you get it now. Sau poate aduceți acum, da? Bine. Mulțumim foarte mult pentru că ne-ați dat informația asta și începem cu amendamentul 117. Cine este pentru? Împotriva obțineri, se adoptă. Alineatul 1, compromisul 17, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm la 131. A deschis votul. Putem închide votul? Da. Can we take it once again? The vote is open on amendment one. Reluăm votul la amendamentul 131. S-a închis votul. Și se adoptă diferență de un vot. Scuze? We'll try it. The... Mai încercăm o dată, dar e a treia oară și a treia oară nu e așa, se va clarifica. Yeah. You will be counted, Madam Iașlovieka. Doamna Iașlovieka, veți fi numărată. Haideți să votăm a treia oară și ultima. Through the chair, the situation is that there are two people without voting cards and they just request... Da, doamnă președinte, dar s-a solicitat să numărați și voturile celor care n-au cartelă. Întotdeauna a fost cum am procedat aici, așa, întotdeauna s-a procedat așa. Nu știu noi totdeauna ne-am făcut treaba aici așa. Okay, we'll vote a uh, third time. So the vote is now open. Votăm a treia oară. S-a deschis votul la amendamentul 131. A votat toată lumea? Putem, vă rog, închide votul? Da? Nu-l vedem pe domnul Gherike Și cum votați dumneavoastră? Nu. Da? Și doamna Iașlovieca? Asta înseamnă că... Punct de procedură! Mă! Well, there are two options. Președintarea sunt două opțiuni. 23 la 22. 23 pentru, 22 împotrivă. Mai e și opțiunea prin care spunem că a a fost o întârziere de un minut, nu-l numărăm la vot atunci 22 la 22. Punct de procedură din sală. Decidem că este 23 de voturi la 22. Doamnă președintă. Nu, mai întâi domnul Cavada. Mulțumesc, doamnă președinte. Pare rău. Avem reguli, avem un regulament. Doamna Achin, pe care o apreciez, spune de obicei așa făceam. Nu. Îmi pare rău. Regula este să venim cu cardul de vot și la timp. Dacă nu, nu facem nimic. Alții vor veni peste 20 de minute și vor spune schimbăm votul inițial. Doamnă președinte, vă rog să aplicați regulamentul. Venim la timp și cu cardul la noi dacă nu, votul nu este luat în considerare și cer să se scrie în procesul verbal acest lucru. Eh, Madam Iașlovieca? Doamna Iașlovieca? Da, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă amintesc un lucru noi respectăm regulamentul de procedură. Aici decizia doamnei președinte primează. Și sigur, sunt situații în care nu în care uh, da, într-adevăr e important votul nostru aici și uh, e importantă prezența noastră. Dacă nu avem posibilitatea să ne exprimăm electronic, atunci măcar prin ridicarea mâinii. Doamnă președinte, mulțumesc. Um, dacă nu ai uh, cartela de vot, ridici mâna și spui ești uh, pentru să împotrive. Nu se poate așa ceva. Dacă și-a uitat cartela de vot, atunci nu mai participă la votul electronic și gata. Mulțumesc mi s-a adus în atenție faptul că la reuniunea coordonatorilor a existat un acord. Cei care nu au cartela de vot pot fi votați. Pot, pot fi numărați, mă scuzați. Dacă așa e să continuăm, dacă nu, vom sta aici până ora 4. E și asta o posibilitate. Mr. Lavrine. Domnul Lavrine. Două observații, domnule. În această dimineață era Comisia Afaceri Constituționale care să gestioneze după cum dorește. Mai mulți colegi din mai multe grupuri uh, și-au uitat voturile și de fiecare dată de voturile lor s-a ținut cont fără nicio problemă. Pe de altă parte, e vorba de o verificare a votului și de un vot uh, nominal. Obiectivul e de a ști cum votează membrii care sunt prezenți la ședință, nu pentru a stabili un vot nominal, cum se întâmplă în plenară. În plenară, când e un vot nominal și n-ai cartela de vot, nu se ține cont de vot. Aici e vorba doar de a verifica care e raportul de forță la un amendament și nu de a ști cine ce a votat. Ce contează e exprimarea votului fiecare dintre parlamentarii prezenți, indiferent dacă sunt cu cartela sau nu. Dacă nimeni ar avea cartela, am face prin uh, vot cu mâna ridicată sau oricum, votul ar putea fi socotit. Yes, we can uh, uh, absolutely have a discussion. Da, putem să discutăm, dar da, putem vorbi chiar și jumătate de oră despre asta. Eu însă profit de rolul meu de președinte și spun că votul este închis 23 la 22. Și sunt convinsă că vom mai avea multe alte oportunități dacă vrem să schimbăm acest rezultat la alte voturi pe exact același subiect. Asta înseamnă că trecem la amendamentul 133 pentru Împotrivă. Verificăm. Amendamentul 33. S-a închis votul. Votează și cine n-are voie, oare? Cine altcineva nu are o cartelă, dar e parte din sesiunea de vot? Deci doar, doar doamna Iazlovieca. Bine. 22 la 22. Și se respinge. Compromisul 18 pentru împotrivă Abțineri? Cred că trebuie să verificăm și la compromisul 18, fiindcă e la limită. S-a deschis votul. S-a închis votul. Mă bucur că e cu diferență. E mai ușor pentru noi toți. 24 la 11. Se adoptă. Amendamentul 136. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 137. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 138. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul, verificăm, la 138. S-a deschis votul. S-a închis votul. Un rezultat clar. 27 împotrivă. Amendamentul 140 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 145 este retras. Compromisul 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 152. Banul 153 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 154 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm acest amendament. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă cu diferență de două voturi. Nu, a, aici nu s-ar fi schimbat cu nimic rezultatul. Puteți să verificați noastră, să vedeți dacă merge? Votăm 156 și veți primi și sprijin uh, tehnic, doamnă Gentile. Amendment 156. 156 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 162 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 163 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 100. Discuții interne. Compromisul 21 pentru, Compromisul 21 bis. S-a deschis votul. Și s-a închis. Și se adoptă. Se adoptă. Amendamentul 170 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm din nou. Nu trebuie, dar vă rog, ridicarea mâinii pentru. Împotrivă. Abțineri. verifică. A închis votul. Se respinge. Amendamentul 172. 71, 171 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 172 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 173 și 174 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Compromisul 22 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul, nu, compromisul 22 s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Trebuie să le luăm din eroare tehnică. Compromisul 22. Vă rog să apăsați pe buton, pe butonul verde dacă sunteți pentru și pe roșu dacă sunteți împotrivă. S-a închis votul și se adoptă cu 23 de voturi pentru. Trecem mai departe. 186 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vreți să verificăm și aici? S-a deschis votul. Și s-a închis votul acum. Și se adoptă cu diferență de un vot.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 Vot uh, pe părți, pe prima parte. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 25, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 215, pentru, împotrivă, abțineri, nu văd. Verificăm. S-a deschis votul. Amendamentul 215 și s-a închis votul. La 215 se adoptă cu diferență de un vot. Amendamentul 216 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri. Nu văd, verificăm. La compromisul 26 s-a deschis acum votul. Votul s-a închis acum și se adoptă cu 27 de voturi. Compromisul 27 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 225 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 233 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 234 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, vă rog, 234, s-a deschis votul. Acum s-a închis. și se adoptă cu 29 de voturi pentru, 235 pentru, împotrivă, Trebuie să verificăm, vă rog, la 235. S-a deschis votul. Acum s-a închis. Și se adoptă cu 29 de voturi. Amendamentul 236 pentru, împotrivă,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 abțineri, verificăm. La 253 s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se respinge cu 29 de voturi. Amendamentul 254 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 255 pentru, împotrivă, Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu diferență de un vot. Amendamentul 256. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 32. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Um, Is it amendment 144? Amendment 266. Amendamentul 266. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Aș spune că se respinge. Verificăm. Amendamentul 266. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu o diferență mare. Amendamentul 267. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 267. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu diferență de două voturi. 268. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, 269 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, amendamentul 270 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, Amendamentul 271 cu un amendament oral de la S și D. Cine-i pentru? Cine împotriva? Abțineri se adoptă. Compromisul 33. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul... Nu. Compromisul 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 284 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 286 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 35 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 294 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 295 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 296 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm 296, s-a deschis votul. 296. S-a închis votul. Se respinge cu o diferență de un vot. Amendamentul 297 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Econ 2 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Econ 5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Econ 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Econ 7 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Verificăm Econ 7. S-a deschis votul. Acum s-a închis votul. Se adoptă cu o diferență de 29 de voturi. Econ 8 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Econ 9 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Econ 10 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Verificăm Econ 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu o diferență de 4 voturi. Econ 11 votăm. Da, Econ 11 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Verificăm Econ 11. S-a deschis votul. Acum s-a închis votul. Se adoptă cu 27 uh, de voturi pentru. Econ 12 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Econ 14 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Econ 14. Bine, putem să verificăm acest vot. S-a deschis votul la Econ 14, votul de verificare. S-a închis votul. Se adoptă cu 31 de voturi pentru. Econ 18. Vot pe părți. Prima parte. cine pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. A doua parte. cine pentru? Împotriva abțineri. Cred că se respinge. Verificăm a doua parte de la amendamentul Econ 18. S-a deschis votul. Acum s-a închis votul. Se adoptă cu 29 de voturi pentru. Econ 20. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Trecem la considerente. Compromisul 2. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 25 pentru împotriva abțineri se adoptă. Econ E pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 26 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul da, 26. Putem să verificăm votul pentru amendamentul 26? Poate n-am văzut eu bine. Să închis votul la amendamentul 26. Da, se adoptă cu o diferență de un vot. Amendamentul 27 și con F identice. cine pentru? împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm votul amendamentului 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 24 de voturi pentru. Amendamentul 30 devine caduc. Amendamentul 29 de asemenea. Amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 și, nu, 41 pentru, împotrivă, abțineri, Trebuie să verificăm. S-a deschis votul amendamentului 41. Acum s-a închis votul. Se adoptă cu o diferență de 24 de voturi. Amendament, nu, cu 24 de voturi pentru, mă scuzați. Amendamentul 42 pentru, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 43 pentru. Împotrivă. Verificăm amendamentul 43. S-a deschis votul. And the vote is now closed. Acum s-a închis. Și se respinge cu 29 de voturi împotrivă. Compromisul 5 pentru, împotrivă. Abțineți, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă. Abțineți, se adoptă. Amendamentul 51? Nu. Compromisul 4. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7. Pentru. împotriva Abțineri se adoptă. Amendamentul 52. Pentru. împotriva Abțineri se adoptă. 55. Pentru. împotriva împotriva, abține se respinge. Compromisul 8 pentru, împotriva, abține se adoptă. Amendamentul 61 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri Haideți să mai votăm o dată compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6, 75 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Amendamentul 76 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 77 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Votul pentru amendamentul 77. Deci, amendamentul 77, verificare prin vot electronic, s-a deschis votul, acum s-a închis și se adoptă cu o diferență de un vot. 78 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 86 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 88 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. 89 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 92 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 93 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 94 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 95 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 96 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 96 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 98 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 99 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 109 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 110 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 111 pentru, împotriva abțineri se adoptă.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 împotriva abțineri se adoptă. Econ I pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificăm votul pentru Econ I. Deci, amendamentul Econ I. S-a deschis votul. Acum s-a închis votul se respinge cu 25 de voturi împotriva Econ J pentru împotriva abțineri se adoptă Econ K pentru deci Econ K încă o dată cine pentru? împotriva abțineri se adoptă Econ M pentru împotriva abțineri se adoptă Econ O Econ M doriți să verificăm Bine, votăm electronic. Econ M. S-a deschis votul. Acum s-a închis votul. Se respinge cu o diferență de un vot. Econ O. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm Econ O imediat. S-ar putea să fie același rezultat. S-a închis votul. Nu. 28 de voturi pentru. Econ P. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm și acest vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o diferență de 29 de voturi. Econ P pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, aș spune. Nu, Econ Q, mă scuzați. Votăm Econ Q. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Econ Q. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 29 de voturi pentru. Econ U pentru. Împotriva țineri se adoptă. Econ V pentru. Împotriva abțineri. Verificăm și acest vot pentru amendamentul Econ V. S-a închis votul la Econ V. 44 de voturi pentru. Bun. Atunci trecem la referiri. Amendamentul 1 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. în Amendamentul 7 și 8 împreună pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 ar fi trebuit să le votăm împreună, dar votăm separat 12 pentru. Deci ce e pentru amendamentul 12? Bine. 13. 13. Deci 13 și 14 împreună, da. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se resping. Verificăm votul pentru amendamentele 13 și 14 împreună. S-a deschis votul, acum s-a închis. Se adoptă cu o diferență de 10 voturi. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, se respinge, cred. Verificăm votul pentru amendamentul 16. S-a deschis votul. Acum, acum s-a închis votul. 28 de voturi pentru. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge, cred, dar verificăm votul pentru amendamentul 18. S-a deschis votul. Acum s-a închis. Se adoptă cu 24 de voturi pentru. Amendamentul 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Amendamentul 21 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul Econ G pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și acum votăm proiectul de raport astfel modificat. Cine pentru? Nu, e vot cu apel nominal. Da, vot cu apel nominal. Deci s-a deschis uh, votul pentru proiectul de raport astfel modificat. Acum s-a închis votul. Se adoptă cu 36 de voturi pentru, 7 împotriva și 4 abțineri. Vă mulțumesc, mulțumesc raportorului și trecem mai departe la următorul raport. Thank you. Madame Toms. Doamna Toms, raportul privind politicile economice ale zonei euro. Începem să votăm <clears throat> cu compromisul 3. Cine e pentru? Împotrivă? Suntem la compromisul 3. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 41. Scuze, compromisul 4. Cine e pentru? Compromisul 4, pe pagina 2. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Cine e pentru? Împotriva? abțineri se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 49. S-a deschis votul. S-a închis votul și s-a respins cu 28, 24 de voturi împotriva. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 57 pentru, împotriva, abțineri. Aș spune că s-a respins. Verificăm amendamentul 57. S-a deschis votul la amendamentul 57. S-a închis votul și s-a respins la o diferență de un vot. Amendamentul 58, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 7, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 64, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 66 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 67, nu, 68, exact. Amendamentul 68, partea 1. Vot cu apel nominal. cât de mult sunteți în favoarea unui vot cu apel nominal. În legătură cu amendamentul 68. It's not majority. How many? Yeah, we need 11. We need How many? We need so it's enough. It's enough. It's enough. Uh... Se pare că sunt suficienți cu 11 membri. A spus chiar mai mulți. Deci avem vot cu apel nominal la amendamentul 68. Prima parte. S-a deschis votul. Votăm așadar amendamentul 68, partea 1. S-a închis votul se adoptă cu 40 de voturi pentru. Votăm partea a doua. Nu, e caducă, spune președinte. Și e exact a, același lucru. Grupul S și D cer un vot cu apel nominal în legătură cu a doua parte. Obiectează cineva? E caduc până la urmă? We vote. Votăm. Doamna Oranșatie. Votăm a doua parte cu vot cu apel nominal. Încă suntem la amendamentul 68, partea a doua. Votul s-a deschis la votul cu apel nominal. Ok. Uh... Bun. S-a închis votul și s-a respins cu 24 de voturi împotrivă. A treia parte devine caducă. Nu! E același lucru. E aceeași poveste. Partea a treia. Grupul S și D vrea vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Votul cu apel nominal la partea 3, amendamentul 68. S-a închis votul și s-a respins cu 25 de voturi împotrivă. Amendamentul 69, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 70, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 71 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 72 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 73, vot pe părți, din partea PPE, partea 1, cine e pentru, împotriva, abțineri, și se adoptă. Partea a doua, cine e pentru, împotriva, abțineri, aș spune că se adoptă. Partea a doua, verificăm votul la a doua parte, s-a deschis votul. A doua parte, de la amendamentul 73. S-a închis votul și s-a respins cu 24 de voturi împotrivă. Trecem la amendamentul 75, amendament oral din partea PP. Cine e pentru? Intervenție fără microfon. Vreți să ascultați amendamentul oral? And they have to be 11 or I think times. Is it enough with the 12?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 That means that we vote. Votăm așadar amendamentul original. Amendamentul 75. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Aș spune că s-a respins. Verificăm. Votul la amendamentul 75. S-a deschis votul. S-a închis votul la amendamentul 75 și s-a respins cu 23 de voturi împotriva. Amendamentul 76. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri. S-a respins. Compromisul 13. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 79 Verificăm compromisul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu o diferență de un vot. Um, Trecem la amendamentul 79, mai întâi, partea întâi. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Aș spune că se adoptă. A doua parte, la amendamentul 79. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 80, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 81, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 87, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 88. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. S-ar putea să fie respins. Verificăm, vă propun. Amendamentul 88. S-a deschis votul. Acum s-a închis votul și s-a respins cu 26 de voturi împotriva. Amendamentul 89, cine e pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 90, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 91, cu amendament oral, din partea S și D, cine e pentru? but it's the same. Yeah, it's an oral amendment proposed without the original. Thank you. Uh, that means... Mulțumesc. Deci înseamnă că votăm textul original al acelui amendament. cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm. Să știm cifrele exacte. S-a deschis votul. și se adoptă cu 30 de voturi pentru. S-a adoptat și trecem la amendamentul 93. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 95 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 96 Vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Verificăm a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis acum votul. And is carried. Și se adoptă cu 26 de voturi pentru. Amendamentul 97, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 98, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 99, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 100, vot pe părți, prima parte, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 101. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 11. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12. Pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul partea a doua amendamentului 104, votată ca dogire la compromisul 12. Sunteți atât de mulți ca să obțineți ce doriți? Bun, deci vot cu apel nominal la a doua parte, ceea ce înseamnă că avem vot cu apel nominal aici și s-a deschis votul. Amendamentul 104. Partea a doua. S-a închis votul. Se adoptă cu 24 de voturi pentru. Amendamentul 107. Vot pe părți din partea PP. Votăm prima parte. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Partea a doua de la 107 s-a deschis votul. S-a închis votul și s-a respins cu 23 de voturi împotrivă. Amendamentul 108, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 111. Ok. She was but they were there standing up for. Yeah. Yes, you are men. Da, sunteți suficient de numeroși, deci vot cu apel nominal în legătură cu prima parte a amendamentului 111 și votul s-a deschis. Votul s-a închis și s-a respins cu 24 de voturi împotriva. A doua parte, cine e pentru? Nu e vot cu apel nominal. Second a doua parte a amendamentului 111 s-a închis votul. 37 de voturi pentru. Amendamentul 112, cine e pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 113, vot părți din partea PP. Partea 1, cine e pentru? Împotriva, Prima parte, cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. A doua parte, cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Verificăm partea a doua. S-a deschis votul la partea a doua amendamentului 113. Votul s-a închis și se respinge. Uh, with 27 votes. Cu 27 de voturi. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 116 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 117 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 120 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 120, s-a deschis votul, s-a închis votul. Nu toată lumea a votat. Deci se respinge cu 25 de voturi. O 121 cu amendament oral SND. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Și amendamentul 122 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 123 uh, pentru împotrivă abțineri se adoptă. 124 pentru împotrivă abțineri se respinge. 125 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Check. Verificăm. 125 s-a deschis votul. S-a închis. Îmi pare era respins. Cu 28 de voturi. 126 e caduc. 127. Cine este pentru la 127? Pardon? Este amendamentul 127. Cine este, deci, pentru Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 128 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 129 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 130 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 121 pentru 31 împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 132 e caduc, deci trecem la 133 pentru. împotriva Abțineri, eu zic că se respinge. O 134 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 135 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerent la amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm pentru amendamentul 4. S-a deschis votul și un vot în plus de la EGR. Dacă un membru de la ECR își poate retrage votul, acum e bine. Se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 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri se respinge. 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 26, 27 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 31 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 32 și 33 împreună pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 34. Uh, S-a deschis votul. Un vot în plus de la ECR. Acum e bine. În continuare, unul în plus. Bine, s-a închis votul și se adoptă cu 27 de voturi. În acest caz nu contează dacă e unul în plus. Așa este. 35 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Asta înseamnă că am avut votul pe proiectul de aviz astfel amendat și că uh, acum e votul final prin apel nominal. Votul e închis. Asta înseamnă că acest raport se adoptă cu 34 de voturi pentru și dorim să îl felicităm pe raportor pentru întreaga activitate. thank you for being part of the... Mulțumim de participare la vot și acum reuniunea comisiei continuă. Avem uh, implementarea strategiei europene pentru dizabilități, ceea ce înseamnă că vom avea interpretare și mimicogestuală. Și iarăși înseamnă că veți avea posibilitatea să folosiți uh, cartelele din fața dumneavoastră. Și dacă e prea repede ca să înțelegeți, uh, ridicați cartonașul galben, poate cel mai important. Vă dau, deci, câteva minute să rămâneți sau să plecați din sală cum doriți și apoi continuăm cu punctul 6 de pe ordinea de zi.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 Okay, we are only five, six minutes uh, uh, after the schedule. Avem doar 5 sau 6 minute întârziere și asta ce înseamnă că trebuie să începem acum. Suntem la punctul 6 de pe ordinea de zi, implementarea strategiei europene pentru dizabilitate și cu toții cunoaștem importanța implementării deciziilor pe care le luăm în această comisie și, după cum v-am spus anterior, dacă e complicat să urmăriți interpretarea, puteți ridica cartonașul galben dacă e prea rapid. Deci, iar dacă aveți probleme, ridicați cartonașul roșu ca să gestionăm situația în felul cel mai bun posibil. Acestea fiind spuse, Voi da acum cuvântul raportorului, fiindcă partea aceasta a reunii noastre vizează examinarea unui număr de mai bine de 400 de amendamente. Amendamente depuse pe raportul doamnei Stevens în ceea ce este fond, strategia pentru vizabilitate. Deci, doresc să dau cuvântul doamnei Steven. Vă rog. Thank you, Chair colleagues, you might... Dragi colegi, vă amintiți că în urmă cu un an am organizat o conferință la hemiciclu aici, la Bruxelles. Asta pentru a comemora patrimoniul multilingv inclusiv uh, cele 32 de limbaje mimico-gestuale. Mulți ați fost uh, de față la acest eveniment unic. Toate limbile europene au venit la oaltă, cu un număr fără precedent de interpreți care lucrau simultan într-o singură încăpere. Un eveniment fantastic și absolut incredibil, mă gândesc la el zi de zi, îmi dă energia de a-mi continua munca aici și sunt convins că mulți colegi ar fi de acord cu mine. Aceste evenimente, precum cel de anul trecut, sunt primordiale pentru a sensibiliza publicul la, despre accesibilitate, dizabilitate și limbă. Dragi colegi, să ne asigurăm că acest raport poate merge un pas înainte, Comisia să aibă, să aibă obiective tangibile și linii directoare despre cum să continue strategia de dizabilitate dincolo de 2020 în beneficiul tuturor persoanelor cu dizabilități din Europa. Cu privire la amendamente, sunt foarte mulțumită și aveți dreptate, da, sunt peste 400 de amendamente și doresc să mulțumesc tuturor pentru contribuție. Totodată, sunt foarte mulțumită de faptul că toate amendamentele mele au fost cosemnate de un număr mare de colegi, atât de aici din încăpere, cât și de la Intergrupul pentru Dizabilitate și vă mulțumesc pentru sprijin. Sunt convinsă că se întâmplă în mare parte din cauza faptului că, așa cum am spus, amendamentele mele au fost elaborate în consultare cu organizațiile pentru persoanele cu dizabilități Mm, am discutat despre opțiunea și viziunea generală a Organizației pentru Dizabilități Europene, dar și am ținut cont de părerile individuale. Vreau ca toate persoanele cu dizabilități să fie incluse în noua strategie. M-am axat în mod special pe inițiativele europene, unde Uniunea Europeană poate să aibă un impact real și își poate arăta valoarea adăugată reală. Avem programul Erasmus+. Plus. Acesta are nevoie de măsuri rezonabile uh, CRPD. Mai avem și uh, cardul uh, pentru dizabilitate, cardul european, un proiect pozitiv. Sperăm să devină un succes precum a devenit și cardul european de parcare. Acum, cu privire la amendamentele de compromis. Proiectele de amendamente au fost trimise ieri raportorilor din umbră. Eu am putut, am putut incorpora un număr mare de amendamente în amendamentele din, de compromis, inclusiv amendamente de la Comisia FAM. Vreau să mă asigur că nu reluăm raportul de anul trecut în ceea ce privește implementarea CRPD. Vreau să ne axăm pe viitor, pe um, o strategie durabilă, concretă. Pentru a obține asta, vrem să avem cel puțin două reuniuni cu raportorii din umbră, cel mai probabil în săptămâna 41 și sau săptămâna 42 și aș fi recunoscătoare pentru comentarii și observații în avansul acestor reuniuni ca să accelerăm pe cât posibil ritmul reuniunilor respective. În încheiere, dragi colegi, vă spun că pentru a ajunge la un raport comprehensiv, dar concis, să luați, vă rog, în considerare amendamentele susținute de organizațiile pentru persoane cu dizabilități și să muncim pe amendamentele de compromis, compromis transpartinic. Anul trecut, raportul CRPD a fost un succes uriaș și de anul acesta vreau să avem un succes similar, susținut de o majoritate la amplu și, la final, la plenară. Încă o dată, vă mulțumesc pentru sprijin, de faptul că împreună putem să avem un raport bine țintit pentru toți europenii cu dizabilități. Mulțumesc pentru atenție, aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră aici și mai târziu. La revedere! Ok, thank you. Um, then I give the floor. Mulțumesc. Doamna Iajlovieca, care îl reprezintă pe domnul Clura. Mulțumesc. Bine w imieniu pana posła Marka Plury. Plury. Szanowni Państwo, droga Helgo. Dau să, vreau să citesc domnul, textul domnului Plura. Doamnelor și domnilor, dragă Helga. Am urmărit cu mare interes amendamentele și au fost foarte multe și cred că faptul că s-au depus în primul rând 400 de amendamente arată că această strategie e foarte importantă. Eu sunt convins că multe amendamente îmbogățesc raportul pe mai multe aspecte. Mulți colegi, ca și mine, și-au pus problema utilității fondurilor europene pentru această strategie. Adică, ar trebui să existe un efect de pârghie. E un lucru foarte important. Iar fondurile europene ar trebui să asigure tranziția de la îngrijirile izolate în instituțiile de stat la îngrijirea locală. Amendamentele care vizează utilizarea tehnologiei moderne ar trebui susținute. Mulți colegi în amendamentele lor, au subliniat problema ocupării și a educației. E foarte important, căci consilierea profesională, problema educației, au un rol cheie pentru persoanele cu dizabilități, pentru că aceste persoane să se poată dezvolta în așa fel încât să-și poată îndeplini rolul social. Mă bucur că amendamentele au în vedere și uh, problema lacunelor din sistem. Lipsește flexibilitatea pieței muncii, spre exemplu, și nu numai. Doamna Zdanoca a menționat această problemă. Dragi colegi și dragă Helga, sper să obținem un bun compromis. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Blinkeviciute nu este, dar o are pe Evelyn Regner, care vorbește în locul ei. Vă rog. Uh, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum ați spus deja, doamna Brincheficiute nu poate fi prezentă astăzi și m-a rugat să îi transmit mesajul. Doresc să vă spun că dânsa este raportor din umbră din partea grupului S și D și a depus 37 de amendamente. Majoritatea se referă la următoarele aspecte. Întâi, la drepturile, drepturilor perso- la drepturile persoanelor mai, persoanelor mai în vârstă, pentru că dânsa consideră că uh, acestea sunt vizate de strategia UE pentru dizabilități. Apoi, includerea unei referiri la dizabilitățile temporare. Acesta este un aspect important, mai ales când vorbim despre oamenii cu limitări funcționale care beneficiază, bineînțeles, de condițiile de, de accesibilitate care uh, trebuie să se îmbunătățească pentru toți cetățenii Uniunii. Apoi, includerea de referiri la importanța măsurilor de prevenție din domeniul siguranței și sănătății la locului, locul de muncă și importanța de a menține oamenii cu dizabilități activi pe piața muncii. Uh, dânsa cere Comisiei să extindă condițiile europene de accesibilitate la toate modurile de transport în comun. Și un lucru foarte practic, um, numărul de, de urgență 112 trebuie să fie complet accesibil și persoanelor cu dizabilități. Un alt amendament se referă la importanța faptului că, în sfârșit, Consiliul a deblocat negocierile directivei uh, antidiscriminare. Și importanța de a ne asigura că strategia UE 2030 pentru dizabilități să includă acțiuni specifice pentru a promova sistemele de protecție socială inclusive în întreaga Uniune, garantând astfel accesul la avantaje și la servicii persoanelor cu disabilități de-a lungul întregii vieți. În amendamente se cere de asemenea statul statelor membre să creeze un sistem de protecție socială pentru persoanele cu dizabilități care să le permită un standard de viață adecvat. Iată, am prezentat pe scurt amendamentele colegei mele, doamna Brincheviciute, care dorește să mulțumească Helge Stevens, raportor, pentru tot ceea ce a făcut și așteaptă cu nerăbdare um, să se ajungă la un rezultat bun cu acest raport și vă urează numai bine. Thank you. Madam... Mulțumim. Doamna Harkin. Vă mulțumesc. Mai întâi, așa cum am făcut-o și cu alte ocazii, doresc să mulțumesc doamnei raportor Helga Stevens pentru um, raportul său uh, um, de excelentă calitate. Am uh, co-semnat, am, am sprijinit majoritatea uh, amendamentelor dânsei. Pe unele nu le-am cosemnat, nu pentru că nu eram de acord cu ele, ci pentru că aveam uh, încă câteva um, întrebări sau solicitări de clarificări. Vreau să fac referire la ceea ce a spus Helga în prezentarea dânsei inițială. Sunt de acord în legătură cu programul Erasmus. Acesta trebuie să fie compatibil cu strategia pentru dizabilități și acest această comisie trebuie să sprijine această prioritate. Sunt de acord și cu sugestiile Helga în legătură cu actul uh, pentru accesibilitate. Câteva observații legătură cu amendamentele și compromisurile. Amendamentele mele, întâi. Eu doresc să mă asigur că sprijinim uh, independența um, persoanelor cu dizabilități. După cum știți, peste 300 de persoane din cele 28 de state membre au participat la un eveniment la Bruxelles um, ieri. Odată la 2 ani se repetă aceste evenimente sau la Bruxelles sau la Strasbourg. Grupul uh, meu dorește ca directiva pentru lupta împotriva discriminării să se deblocheze în Consiliu și să se meargă spre formulări uh, echivalente cu cele ale doamnei raportor. Mm, sunt mai multe amendamente în legătură cu 883. Mm, cu unele putem fi de acord, poate altele merg prea departe Nu cred că e cea mai bună idee ca într-un raport să se hotărască ce vom pune în alt raport legislativ. Și așa că de mai multe ori am uh, depus amendamente mai puțin ferme în legătură cu 883. Vom vedea care va fi punctul de vedere al celorlalți colegi. O întrebare. Anumite amendamente menționează um, luarea de decizii și um, menționează pe cei care iau deciziile. Nu este un domeniu în care sunt expertă, dar am impresia că îmi pare să fie un domeniu foarte nuanțat. Și poate pozițiile prea extreme nu sunt binevenite. Am depus vreo două amendamente dar și sunt deschisă discuțiilor. Sunt, doresc să aflu care este punctul de vedere al colegilor. Este un subiect pe care nu am discutat cu reprezentanții grupurilor uh, persoanelor cu dizabilități. Am însă dubii în legătură cu acest punct. În rest, nu am avut timp să studiez amendamentele de compromis, dar având în vedere că am cosemnat multe dintre amendamentele Helgei, sunt sigură că vom reuși să ne punem de acord în legătură cu majoritatea elementelor, dar nu voi comenta acum alte amendamente de compromis. Vă mulțumesc oricum, mulțumesc Helgei pentru raportul excelent. Thank you. Mulțumesc. Dau cuvântul acum doamnei Cuneva. Asta pare Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, η În primul rând, aș dori să o felicit pe colega Stevens pentru excelentul său raport. Pentru buna evaluare a strategiei europene privind dizabilitățile. Colega noastră a ținut cont de propunerile organizațiilor care reprezintă persoanele cu dizabilități și acesta este un element pozitiv. Iată de ce am hotărât să sprijin aceste inițiativă, dar aș dori să mă opresc asupra câtorva aspecte care, după părerea mea, ar trebui să se regăsească în această strategie. Voi da doar câteva exemple acum. În cadrul contribuției mele la discuție importanța um, anumitor uh, activități pentru a integra persoanele cu dizabilități, uh, în schimburi de bune practici, pentru a le oferi um, o viață independentă, autonomă. Și în țările cele mai avansate este greu să se reușească acest lucru. Apoi, în ceea ce privește accesibilitatea produselor și serviciilor din domeniul turismului, trebuie de asemenea să se consolideze uh, discriminarea pozitivă, să se prevadă cote de persoane cu dizabilități care să fie angajate în diversele sectoare. Și măsurile de austeritate nu ar trebui să Um, aibă o influență asupra nivelului de protecție al persoanelor cu dizabilități. Se pune apoi problema măsurilor legate de egalitate și echitate. Trebuie să apărăm egalitatea între aceste persoane și restul cetățenilor, pentru că aceste persoane sunt deseori victimele discriminărilor. Apoi trebuie să se organizeze campanii de sensibilizare a publicului um, Apărarea drepturilor sexuale și reproductive ale persoanelor cu dizabilități trebuie să fie o altă preocupare și trebuie să luptăm împotriva violenței, împotriva acestor persoane vulnerabile. Acestea sunt principalele elemente care se regăsesc în amendamentele pe care le-am depus și, repet, consider că raportul colegei noastre este unul exemplar. Um, calendarul este destul de intens pentru a lucra la acest raport, de aceea este important să colaborăm cu toții și um, să mergem în direcția cea bună, împreună. Nu ne putem permite să existe dezacorduri majore între noi pe un astfel de subiect. Mulțumesc. Dau cuvântul acum doamnei Zdanoca. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să spun că sprijin ceea ce a spus antrevorbitoarea mea și anume că nu pot să existe divergențe majore între noi aici, trebuie să ajungem la un consens în legătură cu legislația europeană care trebuie îmbunătățită pentru a oferi persoanelor cu dizabilități și persoanelor cu limitări funcționale, ceea ce au nevoie pentru a fi incluși în societate. În legătură cu amendamentele, domenele prioritare pentru noi sunt ocuparea, educarea și formarea, protecția socială, sănătatea. Doresc să mulțumesc foarte mult doamnei Stevens pentru ceea ce a făcut pentru elaborarea amendamentelor de compromis. Bineînțeles, avem puțin timp la dispoziție. Am primit de puțin timp amendamente de compromis, așa că nu putem să le comentăm acum în mod aprofundat, dar cu siguranță le vom discuta la reuniunile raportorilor din umbră. Sper că vom uh, reuși să sprijinim cu toții amendamente de calitate și că raportul va fi foarte bun. Mulțumesc încă o dată, doamnei Stevens. Thank you. Mulțumesc. Laura Aghia de la EFDD nu este în sală și nu înlocuiește nimeni. Atunci dau cuvântul lui Joel Melan de la Enel. Poate că o înlocuiește domnul Martin. Mulțumesc. Um, cer scuze pentru absența domnului Müller. Da. Ok, then we... Bine. Atunci dau cuvântul celorlalți colegi care au, luat, au cerut cuvântul. Domnul Pirinski, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Intervenția mea va fi una foarte scurtă. Voi vorbi în limba bulgară. Gospodă președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte important și sigur că punerea în aplicare a strategiei europene pentru disabilități este un obiectiv prioritar pentru noi. Găsirea celor mai bune formulări în acest raport <laughs> este importantă și la fel de importantă este să identificăm care sunt problemele în um, care se confruntă fiecare stat membru. Voi reveni la ceea ce a spus doamna Stevens la începutul contribuției dânsei. A vorbit despre conferința care a avut loc în prima jumătate a anului la Parlamentul European. Doresc să confirm și eu consecințele acestei conferințe din punctul de vedere al conștientizării faptului că e nevoie de acțiuni hotărâte hotăr pentru a pune în aplicare această minunată strategie. A devenit clar că două țări din Uniunea Europeană au o legislație insuficientă pentru um, folosirea limbajelor mimico-gestuale. Una dintre aceste țări este Bulgaria. La conferință a venit un grup de bulgari um, care comunicau prin limbajul mimico-gestual uh, și când s-au întors în Bulgaria, cu ajutorul colegilor mei, s-a pregătit uh, un proiect de lege și în această săptămână am discutat cu doamna Stevens și doresc să-i mulțumesc foarte călduros pentru că m-a ajutat mult. I-a ajutat pe colegii mei, ne-a dat sfaturi și materiale în legătură cu acest subiect. Din fericire, n-am um, câștigat votul în Parlamentul Bulgar. Alți, alte poziții și argumente nu au permis adoptarea acestui proiect de lege. Majoritatea nu a sprijinit acest proiect legislativ. Dar mă întreb, nu este oare necesar ca după adoptarea raportului nostru nu a venit oare vremea să ne gândim la acțiuni speciale pentru punerea în aplicare asta în statele membre, acolo unde este nevoie acestei strategii, putem uh, astfel să um, um, stimulăm sau să inspirăm adoptarea de noi uh, legi și dacă există deja legi, acestea pot fi adaptate. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot și pentru Doresc să mulțumesc în mod special doamnei Stevens pentru uh, ajutor. Îi mulțumesc și pentru faptul că s-a ocupat de acest raport și cred că vom reuși, raportul va fi până la urmă unul foarte bun. Mulțumesc! You. Uh, interesting. Mulțumesc, a fost o contribuție foarte interesantă. Domnul Coșa. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni Stevens asszonynak. Kiváló munkát végzett, és korábban különböző meg... Da, mulțumesc. Într-adevăr, am avut și înainte discuții și am spus cât de important este ca organizațiile civile să fie implicate. Dar totul depinde de noi, doar de noi. Rezultatul final depinde de noi. Există foarte multe amendamente și nu este o întâmplare că multe amendamente sunt co-semnate și eu am semnat mai multe amendamente împreună cu alții. Textul în sine va fi orientat către viitor. Doresc să subliniez trei elemente. Este foarte important să avem un text care să facă presiune pe lângă comisie, în așa fel încât comisia, pe cât posibil, să implementeze textul. Până acum, ca să fiu sincer, comisia nu a făcut asta cu toată inima, Sigur, da, au existat uh, progrese, dar nu suntem unde trebuie să fim. Asta e în primul rând. În al doilea rând, deja am avut mai multe programe și proiecte care erau orientate către viitor și erau pozitive. Comisia trebuie să fie foarte hotărâtă, să continuăm, adică activitatea. fiindcă vrem să susținem viața independentă a acestor persoane. De ce Comisia nu dorește să continue aceste sarcini? Noi avem un proiect pe care l-am finanțat din uh, mijloace proprii în 2013, InSign Project. Acest proiect s-a referit la un uh, limbaj, al, uh, limbaj mimico-gestual online pentru interpreți. Am propus chiar eu proiectul, un proiect de 750.000 de euro, având drept obiectiv ca instituțiile Uniunii Europene să devină accesibile persoanelor cu dizabilități. Asta la nivel paneuropean. La sfârșitul acestui proiect, ce am făcut? Nimic. Gata. În 2017, iată unde ne aflăm. În Europa sunt oameni cu probleme de auz care nu pot ajunge la noi, eurodeputații, fiindcă nu există accesibilitate. Și asta chit că avuseserăm un sistem. Acest sistem există în continuare, el este gata pentru a fi folosit. Dar comisia se tot scuză și vine cu tot felul de uh, Um, scuze de tipul nu mai trebuie făcute analize, trebuie să mai vedem. Un milion de persoane în Europa, înainte de alegerile europene, nu pot avea contact cu instituțiile. Acest fapt este pur și simplu inacceptabil. De aceea, vă rog foarte mult să mă susțineți în acțiunea mea. Și un alt aspect. E legătura între strategie și implementare. Din fericire, pachetul accesibilității și al lipsei de bariere este avansat și deja influențează alte strategii din Uniunea Europeană. Să facem presiuni pe lângă Consiliul ca să facă și acolo pașii necesari. Noi am avut deja prima lectură, acum Consiliul ar trebui să ne ofere cât mai repede un răspuns. Thank you. Mulțumim. Următorul vorbitor e doamna Iașiviacă. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałam także... Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc și eu să vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc raportoare pentru munca foarte bună. Eu sunt convinsă că raportul va oferi foarte multe informații utile. Domnul Plura a spus că e foarte important să avem un sistem european de susținere al, a persoanelor cu dizabilități. De ce? Pentru că aceste persoane să poată trăi independent în comunitățile locale. E foarte important. Apoi, sunt talente ale persoanelor cu dizabilități care trebuie promovate. Angajatorii n-ar trebui să se teamă să angajeze aceste persoane. Și mai cred că această problemă nu este doar în mâna organizațiilor pentru persoanele cu dizabilități. Eu cred că pentru noi ar trebui să fie o onoare să reușim să promovăm talentele persoanelor cu dizabilități. Iar la final, o idee poate mai controversată. Poate se voi lansa o discuție pe viitor. Acest cuvânt, handicap, dizabilitate, nu e pe placul meu. Într-un fel, cu toți avem cât un mic handicap. Iar persoanele cu dizabilități sunt persoane cu talente speciale, cu aptitudini speciale. Acești oameni, zi de zi, trebuie să depășească numeroase bariere, mult mai multe față de alte persoane. Aceste persoane au uh, competențe în plus, iar, prin urmare, noi ar trebui să uh, privim acești oameni ca fiind oameni cu abilități speciale. Mulțumesc foarte mult! Doamna Emanuel Grange, Head of Unit. Ba nu, doamna Imaculada Plasenția este aici și poate că are de făcut câteva observații. Ea este de la DG Employment, comisie. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc. Aș vrea să mă alătur celor care au mulțumit, doamne raportor, pentru eforturile depuse pentru a redacta acest raport și pentru a reuni diverse amendamente care clarifică unele dintre problemele de care trebuie să se țină cont în implementarea acestei strategii și celelalte contribuții și păreri. Cred că aceste amendamente conțin în mare măsură și subliniază destul de multe elemente din domenii <clears throat> de care ține cont Comisia când implementează strategia. Permiteți-mi să subliniez doar câteva dintre acestea. Egalitatea de gen, care s-a menționat de mai multe ori, de care ținem cont când implementăm diversele acțiuni chestiunea accesibilității. Am depus multe eforturi pentru a face să avanseze implementarea actului accesibilității. Dar trebuie să recunosc că rămân și probleme în ce privește ocuparea forței de muncă. Ne uităm la recomandările specifice din raport și încercăm să integrăm unele dintre ele. Una dintre elementele novatoare sau ideile bune uh, pentru implementarea strategiei. Și aș vrea să subliniez că noi continuăm integrarea subiectului dizabilităților. Sunt unele elemente din recomandări care sunt extrem de pertinente. Faptul că nu sunt menționate explicit în strategie nu înseamnă că nu ne-am ocupat de ele, de dizabilități în pilonul uh, social, profitând de oportunitățile pe care le va aduce implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în ce privește culegerea de date, îmbunătățirea utilizării fondurilor europene mm, pentru a avea un caracter inclusiv în ce privește dizabilitățile, pentru a promova și a asigura o facilitare incluziunii persoanelor cu dizabilități. În legătură cu amendamentele și recomandările pentru viitoarea strategie, luăm notă de ele, le vom incorpora, desigur, și ne vom gândi, ținând cont de ele, pentru viitor, pentru a veghea ca elemente care pot fi deja să fie puse în uh, practică, în implementarea strategiei, cu siguranță vom face asta. Așteptăm cu interes, așadar, să vedem rezultatul final al acestei dezbateri și raportul final. Vă stăm în continuare la dispoziție pentru orice clarificări și pentru a conlucra în continuare. Doamna Stevens, dacă vrea să aibă ultimul cuvânt, înainte de a trece la punctul următor de pe ordinea de zi. Mulțumesc, doamna președinte. <clears throat> Ultima scurtă intervenție le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și colegilor pentru comentarii. Mulțumesc Comisiei pentru comentarii și cred că e important ca noi toți să lucrăm împreună pentru a avea cel mai bun raport posibil. Mai e mult de făcut în Parlament, după cum am văzut săptămâna trecută și acum două săptămâni cu actul european al accesibilității sunt multe elemente care încă mai trebuie îmbunătățite ca să mă exprim diplomatic. Mai sunt neînțelegeri ale impactului barierelor din societate, ceea ce înseamnă că includerea celor cu dizabilități în societate devine și mai greu de realizat. E regretabil că persistă aceste probleme. Dacă o lăsăm pentru altă comisie, n-ar fi calea potrivită. Trebuie să-i convingem pe cei de la Consiliu, să educăm pe cei din Consiliu în legătură cu cât e de important să includem pe oamenii cu dizabilități în toate domenii vieții din Europa. Nu putem spune că Europa e inclusivă dacă nu avem o legislație și implementare pe măsură. Să ne comparăm cu SUA, suntem jenant de în urmă față de ei în domeniul accesibilității, al participării egale pentru persoanele cu dizabilități. Acest raport trebuie să fie un pas uh, suplimentar clar care să ne permită să ne recâștigăm credibilitatea. Contez pe dumneavoastră și aștept cu interes să continuăm să cooperăm la reuniunea <clears throat> raportorilor din umbră pentru a clarifica unele chestiuni și elemente din text. Nu uh, am probleme în acest sens și sper că vom ajunge la compromis. Vă mulțumesc. Mulțumim. Votul în Comisia de Ocupare se va ține pe 19 octombrie și în plenară în noiembrie 2017. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de introducere un card electronic european pentru servicii. Și o să-i dau cuvântul doamnei Harkin. Mulțumesc, doamna președinte. În conformitate cu Comisia, barierele de reglementare sunt una dintre obstacolele pentru furnizarea de servicii în regim transfrontalier în Uniunea Europeană. Și există convingerea fermă că există un potențial suplimentar în străinătate? să se utilizeze directiva serviciilor, vegând că putem facilita un acces mai ușor pentru companiile care vor să presteze servicii transfrontaliere. Comisia speră că introducerea acestui card electronic va contribui la simplificarea procesului de furnizare transfrontalieră a serviciilor și va simplifica procedurile administrative. De asemenea, consideră că o să simplifice probleme legate de asigurări și alte aspecte. Important de precizat că acest card pentru servicii trebuie să acopere mai multe sectoare de afaceri, contabilitate, ingineri, consultanți fiscali, arhitecți și sectorul construcțiilor și alte câteva sectoare agenți de voiaj și alții. E important să spunem că propunerea nu acordă drepturi suplimentare pentru prestatorii de servicii, niciun drept care uh, le-a acordat nu le depășește pe cele care există deja în directiva serviciilor. Cam asta spune în esență propunerea. Cu toate acestea, există mai multe chestiuni de care trebuie să ne ocupăm cu mare atenție. În primul rând, și e doar un comentariu general, s-a manifestat opoziție din partea unor sectoare față de furnizarea acestui card electronic. Scuze pentru telefon, spune vorbitoare. Atât din partea sindicatelor, cât și din partea angajatorilor din același sector. Când se întâmplă acest lucru, cred că trebuie să ne uităm din nou la ce se propune. Sunt și mai multe avize motivate din partea in particular um, special din partea Parlamentului German, Bundestagul German și Bundestagul Austriac, care spun că, după părerea lor, această propunere nu se poate bucura de sprijinul lor la un moment dat eh, m-am confruntat cu o decizie. Dacă să merg mai departe și să încerc să îmbunătățesc propunerea venită din partea comisiei sau pur și simplu să fac un pas înapoi și să spun sunt prea multe lucruri care are potențialul de a provoca probleme. Până la urmă, decizia a fost de a încerca să văd dacă eu pot să propun amendamente și, evident, uh, să văd ce au de spus colegii, dacă ei doresc să propună amendamente care să <clears throat> simplifice propunerea. Am sugerat, de exemplu, să eliminăm sectorul construcțiilor din propunere și să limităm strict unele aplicații legate de industria asigurărilor să vedem dacă o variantă simplificată cu chestiuni legate de calendar și altele ar putea îmbunătăți propunerea. Și am inclus unele dintre aceste elemente în amendamentele mele. Câteva lucruri pe care aș vrea să le subliniez. Aici, apropo de ce a spus Bundestagul despre această propunere. Hmm. Au făcut diverse comentarii, inclusiv legate de baza juridică, nu o să mă refer la ele, ci se vor discuta la alte comisii. Un uh, punct care mi s-a părut extrem de pertinent este că această propunere inversa relația dintre Comisie și statele membre, așa cum e stabilită în tratate. După proiectul preliminară, Comisia, dacă constată că e o călcare a tratatelor din partea statelor membre, intentează acțiune la Curtea de Justiție, dar <clears throat> în mod contrar, proiectul de directivă pe care vom discuta și ele sunt negate între ele, cere statelor membre să inverseze orice decizie negativă a Comisiei la Curtea de Justiție înainte de a putea să-și exercite drepturile a legifera. E o chestiune foarte gravă și uh, exprimă plângerea că această propunere readuce principiul țării de origine. Nu se prevăd excepții în această propunere? Și în amendamente cred că am încercat să mă refer la unele dintre aceste probleme, nu la toate, dar aștept cu interes să aud ce au de spus ceilalți colegi și apoi o să reacționez la comentarii. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această introducere, domnule Harkin. Domnul Șulțe, din partea PP, are cuvântul. Domnul președinte, eu astăzi uh, îl reprezint pe raportorul din umbră PP, domnul Koch, care din păcate nu poate fi prezent. În primul rând, mulțumesc raportoarei Marian Harking pentru bună activitate de până acum. De principiu, salut intenția de a aprofunda piața unică și de a simplifica acțiunile transfrontaliere, dar nu trebuie să se piardă standardele de calitate și siguranță. De aceea, propunerea de până acum cu privire la introducerea unui nou card de servicii este una pe care o privesc cu ochi critici. Avem o propunere a Comisiei care nu este suficient de matură și are foarte multe puncte slabe la care noi trebuie să lucrăm obligatoriu. Ar trebui să ne axăm mai ales pe problematica structurilor paralele și să nu le creăm. Există de asemenea Um, deocamdată cardul european uh, profesional și acolo mai sunt multe puncte care trebuie clarificate. Mă întreb de asemenea dacă este cu adevărat necesar să creăm o nouă autoritate de corectare sau n-ar fi oare mai bine să ne bazăm pe structurile care există deja. Apoi, este necesar să ținem cont de competențele și structurile din statele membre. În Germania, de exemplu, avem o structură federală. În ceea ce privește emiterea unui asemenea card, nu uh, s-ar face la nivel federal, ci s-ar face la nivel de landuri, ceea ce creează probleme în plus. Voi depune amendamente. Mă bucur să cooperăm în continuare cu doamna raportor și cu toți raportorii din umbră. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, doamna Regner. Mulțumesc, doamnă președinte. Din capul locului vreau să spun că nu e vorba de un proiect uh, legislativ ca multe altele, ci că există efecte profunde asupra lucrătorilor, asupra independenților, asupra pieței interne. Cu toții ne dorim să funcționeze piața unică și să meargă lucrurile bine, dar asta se întâmplă doar dacă există niște condiții cadru pentru cei care uh, oferă anumite servicii. Aceștia trebuie să fie protejați. Deci, uh, asta vreau să spun la început de intervenție. Piața internă trebuie să fie în serviciul oamenilor. Sigur, trebuie să contribuie la bunăstare, dar acesta nu este un obiectiv în sine. Și avem aici o directivă și vedem cum valoarea adăugată trebuie pusă sub semnul întrebării. Avem directiva pentru servicii care a fost implementată și în continuare există multe semne de întrebare, multe lacune la nivelul partenerilor de discuție și deja sunt câțiva ani de zile și lucrurile n-au fost bine implementate. Aceste remarci sunt unele preliminare. Apoi, în ceea ce privește detașările. Detașările nu sunt rupte de uh, prestările de servicii. Situația de acum arată în felul următor. Avem servicii, dar avem și uh, muncă independentă și neindependentă, lucru care trebuie uh, făcute în Uniunea Europeană, dar în ceea ce privește definițiile, concret, cum definim că cineva muncește într-o altă țară, adesea ne punem întrebarea, e vorba de o persoană uh, care oferă servicii în mod independent sau e vorba doar de așa ceva la suprafață? E vorba despre antreprenoriat uh, adevărat sau de fațadă? Nu are rost să captăm multe lucruri în uh, directiva pentru servicii și apoi pe ocolite, prin e-cardul acesta, să apară multe lucruri pe piața internă, pe uh, lucrători, care să nu fi fost reglementate în altă parte. Deci trebuie să privim totul în ansamblul uh, său. Și discutăm aici despre regulament. Doamna raportor a lansat foarte multe aspecte interesante, dar iată că mai sunt și multe întrebări. De exemplu, în ceea ce privește eliminarea acelor uh, criterii de protecție. Sunt lucruri uh, primordiale, mai ales dacă discutăm despre servicii transfrontaliere. Toți cei care sunt pe piață ar trebui să știe care este calitatea serviciilor și lucrurile ar trebui să funcționeze în, consecințe, în consecință. Eu mă refer acum în termen general la aceste aspecte. La, de funcționare ține și controlul. Regulile sunt utile dacă sunt respectate. N-ar rost să avem limitări de viteză fără polițiști și fără radar. Toată lumea știe că poate încălca limita de viteză. Și același lucru este valabil și pentru serviciile transfrontaliere oferite prin acest card. Toate informațiile pe care le dețin despre cei uh, responsabili de implementare în plan național – trebuie să meargă în direcția în care controlele existente, care oricum nu sunt suficiente, să fie îngreunate. Nu se poate să fie așa ceva în serviciul Europei. Avea servicii transfrontaliere înseamnă ca lucrurile să funcționeze cum trebuie, într-o bună calitate, să se ofere servicii de calitate pentru toată lumea și pentru cei care vor să aibă o concurență echitabilă. Am fost foarte general în exprimarea mea. Mă interesează și faptul că se introduce din nou țara de origine pe ușa din dos, această independență de fațadă a lucrătorilor și apoi mai sunt și sectoarele acelea sensibile. Pare rău că vorbesc atât de mult, știți că în mod obișnuit sunt succintă. Ne uităm la acele sectoare care sunt enumerate. Păi, sunt enumerate minuțios și știm deja despre ele că au probleme cu detașările deja. Un alt subiect. Și tocmai de aceea fac un apel către toți cei din sală. Acest subiect ar fi frumos pe hârtie. Vrem să avem o piață internă cumva omogenă. Dar să fim foarte pragmatici și să nu pierdem ideile esențiale din vedere. Să nu spunem uh, la sfârșit, da, luăm regulamentul, luăm directiva și apoi mai reglementăm ceva la calificările profesionale și lăsăm ceva și pentru directiva pentru detașări. Nu, este un dosar complex și trebuie să îl privim în ansamblul său. Deocamdată mă întreb unde este valoarea adăugată. Deocamdată nu o întrezăresc și, prin urmare, recomand un singur lucru. Să aștept adaptăm uh, acest proiect și să fim uh, cumva critici înspre a-l respinge mai degrabă, înclinați înspre a-l respinge. Mulțumim. Următorul vorbitor nu e. Îl înlocuiește cineva Pe la ECR? No. Se pare că nu. Ceea ce înseamnă că trecem la grupul GUE Angel, dar nici de acolo nu e nimeni. Doamna Zanoca, da? Din partea verzilor, are cuvântul? Da? Este recunoscătoare Marianei și celorlalți care au luat deja cuvântul, punând sub semnul întrebării această propunere. Și noi avem diverse întrebări. De când am început să citim propunerea, să încercăm să înțelegem dacă putem face o evaluare favorabilă acestei propuneri. În primul rând, în ce privește evaluarea acestui card profesional european care a fost introdus acum mai puțin de 2 ani, din ianuarie 2016, ar fi bine să avem un raport al Comisiei cu privire la modul în care funcționează mai adecvat în comparație cu această nouă inițiativă. <clears throat> Desigur, dacă se face afirmația că acest card electronic al serviciilor europene e oferit uh, furnizorilor de servicii în mod voluntar. Sigur că da, dar când citim propunerea în sine, nu mai e atât de clar că nu va fi o povară suplimentară asupra întreprinzătorilor și furnizorilor de servicii, mai ales pentru cei care poate au intenția să lucreze într-un stat membru gazdă o singură dată sau un regim temporar să presteze servicii acolo. Deci, apreciez eforturile doamnei Harkin de a încerca să limiteze domeniul de aplicare. Cred că e o idee bună cel puțin dacă nu respingem cu totul propunerea încă. Avem unele dubii și vrem în primul rând să vedem propuneri concrete din partea domnului raportor și apoi să ne formulăm sau definitivăm poziția. Mulțumesc. Mulțumim. Domnul Marta are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. În mod clar, trebuie simplificată complexitatea administrativă. Iată ceva care pare să fie o idee și o hotărâre bună, dar în ce privește acest raport, introducerea unei, unei card electronic european al serviciilor și facilități administrative conexe, lucrurile stau cu totul diferit din trei motive principale. <clears throat> Ne alăturăm aici intervențiilor precedente și ale doamnei Harkin. În primul rând, <clears throat> în mod clar, în mod nefericit, proiectul are obiectivul declarat de a dezvolta piața unică și de a lupta împotriva introducerii de obstacole față de furnizarea transfrontalieră pe plan național. Cu alte cuvinte, acest text, dragi colegi, vrea să limiteze competența statelor suverane care ar limita prestarea serviciilor pe solul lor. Al doilea motiv, ne dăm seama în plus că mai multe sectoare se tem clar că se vor confrunta cu falsi lucrători independenți, cu munca nedeclarată și cu falsa detașare a lucrătorilor. Motiv pentru care salutăm inițiativa doamnei raportor care dorește să limiteze meseriile care ar putea beneficia de pe urma acestui card electronic. Și în final, al treilea motiv, noi considerăm și cred că e neliniștea cam a tuturor din această scenă, că acest card ar uh, întări dumpingul social, permisându-le străinilor să nu mai fie obligați să îndeplinească diverse demersuri de autorizare și de declarare administrativă pentru ce ne privește pe noi în Franța, deci suntem extrem de prudenți ca și doamna raportor. Mulțumesc. Doamna Șoidrova are cuvântul acum. Za udělení slova. Eh, já bych chtěla vystoupit jako zpravodajka pro následující bod, který se týká směrnice. Mulțumesc, doamna președinte. <clears throat> Vreau să mă refer la cardul electronic al serviciilor, directiva aceasta, care e instrument cu caracter voluntar. După părerea mea, e doar un experiment, o tentativă de a facilita circulația serviciilor pe piața internă. Cred că merită să încercăm să negociem și să discutăm dacă e într-adevăr cel mai bun instrument, dacă putem cu amendamente să limităm riscurile la care s-a referit doamna raportor Harkin, precizând profesiile pentru care s-ar putea. Eu am alte sugestii legate de directivă. În orice caz, dacă refuzăm acest instrument, atunci trebuie să spunem cum altfel dorim să ajutăm circulația serviciilor pe piața internă. Cred că asta ar putea să ajute o mai bună recunoaștere a calificărilor, o coordonare a calificărilor care deocamdată rămân diferite. E un instrument care nu are caracter obligatoriu, ar fi la latitudinea statelor membre dacă adoptă și aplică sau nu. Eu cred că, din punctul meu de vedere, e acceptabil pentru o mai bună coordonare a serviciilor pe piața internă și o îmbunătățire nu doar pentru angajați persoane fizice, ci și pentru terți, pentru calitatea serviciilor, pentru consumatori. Un alt aspect important. Președinte, mulțumesc. Și acum doamna Harkin. Have we anything from the commission? You want... Ceva de la comisie? Veți să vorbiți după comisie? Da, nicio problemă. Dumneavoastră, deci de la comisie și apoi doamna Harkin. Da, aici sunt. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Pare rău că am uh, lipsit uh, chiar de la începutul intervenției doamnei Harkin, dar uh, am ascultat ce a fost important după aceea și am ascultat cu mare interes celelalte uh, intervenții. Nu e un secret că e o oarecare neliniște legată de propunerea comisiei, așa cum s-a văzut și aici astăzi. Tot ce pot spune este că suntem foarte deschiși la căi de îmbunătățire a acestui instrument, instrument care nu vrea să meargă dincolo de directiva serviciilor, ci doar să uh, permită directivei serviciilor, aprobată de această instituție, după un proces întelungat, să funcționeze așa cum a trebuit. Subliniez. Știu că principiul țării de origine a fost dezbătut în 2006, a apărut de mai multe ori aici. Propunerea pentru e-card nu introduce principiul țării de origine. Singura prerogativa statului de origine este acela de a arăta că furnizorul de servicii, la ora actuală, oferă servicii pe teritoriul său, fiindcă, în rest, toate prerogativele, tot controlul, toate monitorizările țin de statul gazdă. Deci nu se schimbă chiar nimic. Sunt și temeri că acest card va facilita Uh, companiile acelea de fațadă, așa ziși autoangajați. Uh, ba, din potrivă, credem noi, cu un e-card va fi mult mai ușor pentru statul gazdă să controleze că e o firmă ce face ceea ce spune că face. Sigur, companiile pot să nu ceară un e-card, e totul voluntar. Companiile pot uh, să-și continue afacerile în țara gazdă și fără acest card Situația nu se schimbă așadar. Deci, e-cardul este folosit în măsura în care se vrea pentru facilitarea controlului în statele membre, chiar va facilita controlul și chiar va reduce oportunitatea de a fi o companie uh, de fațadă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Harkin! Mulțumesc! Eu cred că discuția de astăzi ne-a ajutat să clarificăm uh, îngrijorările pe care mulți colegi le au. Auzim că există îngrijorări despre cum directiva pentru servicii operează. Și, într-un fel, înțelegem că toate problemele care există vor fi uh, înmulțite pe măsură ce apare acest card. Se vor majora. Știu că multe lucruri sunt percepute la nivel subiectiv, dar contează. Poate cerem prea mult, nu știu, mă interesează să discut asta cu colegii. Poate această propunere să ne ajute să soluționăm câteva dintre problemele care sunt percepute ca existând în ceea ce privește operare, operarea directivei pentru serviciu. n-am acest răspuns, dar cu siguranță sunt deschisă Uh, în fața unor idei. S-a spus că e voluntar instrumentul. Da, așa este. Voluntar pentru companii, dar dacă companiile decid să folosească, atunci este obligatoriu pentru țări. Deci nu putem să spunem că um, e voluntar totul. Sunt de asemenea de acord cu ideea că Trebuie să spunem dacă această propunere își atinge obiectivul. Și înțeleg ce spun colegii de la PP cu structurile paralele, cu um, punctul unic de contact. Acestea sunt lucruri cu care, pe care putem rezolva în corpul de text. Sunt în dezacord cu Comisia în ceea ce privește uh, posibilele pericole pentru ca acest card să fie utilizat de ce așa ziși uh, angajați independenți. Așa cum e propunerea acum, mie, nu mi se pare că se oferă certitudinea necesară, fiindcă e important să ne amintim că atât companiile cât și consumatorii dintr-un stat membru gazdă trebuie să opereze pe un nivel egal cu cei care vin să furnizeze servicii. Deci, nu este doar despre companiile care oferă servicii transfrontaliere, este vorba despre un domeniu unitar între statele membre. Sunt de acord cu colegii de la socialiști că sunt întrebări fără răspuns așa cu privire la calitatea serviciilor și cu privire la respectarea regulilor. Sunt discuții multe, termenul nostru uh, a revenit, um, mai trebuie să discutăm și aștept cu nerăbdare să interacționez cu colegii mei. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Harkin! Calendarul pe care l-am eu în față arată așa. Termenul de amendamente 24 octombrie la ora 12, considerarea amendamentelor, examinarea amendamentelor 9 noiembrie, Yes, uh, it's da, examinarea amendamentelor este pe 20 noiembrie 2017, iar uh, votul în comisie, votul uh, data preliminară 4 decembrie Pentru votul la plenară nu avem încă o dată. Mulțumesc. Trecem mai departe, punctul 8 de pe ordinea de zi, directiva Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cadrul juridic și operațional pentru, uh, pentru uh, e-cardul pentru serviciile europene. Este o parte din cadrul juridic și operațional și doamna Șoitrova se ocupă de subiect. Vă rog așadar să luați cuvântul acum. Mulțumesc, dragi colegi. Vreau să vorbim despre um, avizul EMPL cu privire la um, e-cardul pentru servicii. Ar trebui să fie un uh, e-card voluntar care să îndepărteze uh, pragurile uh, din calea companiilor ce vor să acționeze în plan transfrontalier, de exemplu companiile de construcții. Situația s-a îmbunătățit, dar e loc de mai bine. Potențialul sectorului nu a fost nu și nu este exploatat la maximum, așa cum ne-am fi așteptat. În predecesorii mei în dezbaterea anterioară au spus că sunt întrebări în continuare. De exemplu, dacă această inițiativă este un bun instrument, încercăm uh, să ne gândim la cum statele membre trebuie să-și găsească, să găsească o cale, la, cum companiile din state membre pot să uh, își găsească această cale transfrontaliere. Dacă ar exista acest e-card al serviciilor Uniunii Europene, atunci statele membre ar fi obligate să ofere servicii companiilor. Ar fi o obligație să emită e-cardul, iar companiile n-ar fi obligate să învețe despre toate informațiile când ar vrea să-și înceapă activitatea profesională într-un alt stat membru. Deci, este o valoare adăugată. Astăzi, de exemplu, companiile pot să ia legătura cu ONG-urile sau cu camerele de comerț din țările gazdă, dar statul membru nu este obligat să furnizeze informațiile solicitate. Acum însă compania poate să ceară un card în statul uh, de baștină, avantajul fiind acela că firma va putea comunica cu autoritățile din uh, țara de origine, în așa fel încât să fie în măsură să respecte toate obligațiile din uh, statul respectiv și apoi acest lucru să se accepte și în statul gazdă. Asta în continuare lipsește la nivelul activităților transfrontaliere și doresc să spun că acest nou regulament nu simplifică niciun standard. Este doar o procedură administrativă pentru companii. Înțeleg că sunt dubii față de riscul de abuz, ne putem gândi la câteva garanții în aceste amendamente. Haideți acum să ne uităm concret la text. Aș dori să fac câteva amendamente care oferă garanții. Deci, să subliniem că acest card este voluntar și că acest lucru e fără echivoc. Apoi, cardul să fie valabil 2 ani, cu posibilitatea de renoire pentru o perioadă echivalentă și că toate informațiile legate de service provider să fie verificate. Asta nu va genera mm, povară administrativă pentru companie, ci va oferi un bun mecanism în așa fel încât noi să putem uh, verifica toate informațiile. Apoi, al treilea lucru este că e și practica um, acordului tacit. Așa era în trecut. Dar cardul respectiv este voluntar. Nu e obligație și de aceea cred că principiul acordului tacit nu este necesar. Dacă ambele țări sunt sigure, atunci este mai bine să ai o vedere de ansamblu. Deci acordul acesta tacit va fi șters. În al patrulea rând, avem uh, obligația de a data informații și de a penaliza persoana sau compania dacă nu oferă informațiile necesare, lucru care trebuie să se stipuleze clar în text. Cred că toate aceste amendamente vor îmbunătăți textul inițial. Aștept cu nerăbdare comentarii din partea Comisiei și doresc să spun că ne-am consultat cu partenerii sociali, cu angajatorii și cu uniunile cu sindicale și e clar că și acestea au exprimat câteva îngrijorări. Sunt dispusă să cooperez cu raportorii din umbră pentru a finisa textul. Ă, directiva trebuie să se bucure de sprijin, altminteri nu va fi un succes. Mulțumesc. Thank you, Madam Regner. Mulțumim foarte mult, doamna Regner. Mulțumesc foarte mult cu privire la directivă, e valabil ceea ce am spus și la regulament. Adică, în teorie, șansele acestea, oportunitățile sunt foarte frumoase, dar riscurile și semnele de întrebare sunt într-atât de mari încât, la ora actuală, chiar uh, tind să resping proiectul sau directiva. Directiva și și uh, regulamentul și doresc să spun că prețuiesc și apreciez foarte mult, doamnă Șoetrova, ceea ce ați spus. Că e vorba aici de îmbunătățirile necesare. Da, apreciez ce spuneți, dar nu este de ajuns, pentru că sunt în continuare marile riscuri și marile pericole care există. Încerc cu câteva exemple ca să nu intru în foarte multe detalii. Sectorul construcțiilor este adesea numit aici pentru că e foarte susceptibil la riscul acesta transfrontalier, la serviciile transfrontaliere. Un exemplu foarte clar. Să zicem că avem un uh, um, șantier, de exemplu în Austria, și se constată acolo, la controle, că e vorba de o persoană angajată independentă E vorba, de exemplu, de o persoană care cară materiale de construcție. Și după dreptul austriac este o activitate clar destinată unui lucrător. Și adesea din verificări rezultă că persoana respectivă acționează acolo ca și angajat independent, să un antreprenor. Deci nu ar trebui ca această persoană să fie tratată ca fiind antreprenor clasic, pentru că e foarte clar că ce face el ține de sarcina unui lucrător. Și asta e o mare problemă la foarte multe alte profesii. Și dacă apare acest card de servicii, cum mai pot autoritățile în țara gazdă să vadă despre ce formă de angajare e vorba? Să avem aceste instrumente puse la dispoziție prin directivă. Sunt ele suficiente? Doamnă v ați menționat adineauri. Să ne gândim puțin ce putem face ca să ajungem la această piață internă funcțională. Tocmai despre asta e vorba. e necesar să nu începem cu cardul de servicii, ci cu o piață funcțională, cu o cooperare transfrontalieră funcțională între autorități. Cum să funcționeze lucrurile dacă un antreprenor din Germania, de exemplu, merge în Estonia și acolo se spune în Germania, în germană, ce servicii ofer eu, iar autoritățile din Estonia trebuie să traduc asta în estonă și cei din Spania, de exemplu, în spaniolă. Sunt foarte multe întrebări, foarte multe. Și acestea nu permit să putem spune da acestui sistem. Să vedem puțin ce se întâmplă la implementarea directivei pentru servicii. Foarte multe lucruri mai, au, au mai rămas de implementat în așa fel încât să funcționeze cu adevărat piața internă și trebuie să ne uh, asigurăm că funcționează cooperarea între autorități. Nu vreau să vă plictisesc, să vă spun sute de povești care chiar se întâmplă. Nu funcționează îndeajuns, din păcate, dacă autoritățile la nivel transfrontalier fac schimb de informații despre dacă sunt întrunite anumite precondiții în țara de origine, dacă sunt respectate regulile și cum poate fi totul implementat în plan transfrontalier. Thank you, Madam Harkin. Mulțumesc, doamna Harkin. Mulțumesc. Cred că am spus că tot ce vreau să spun în intervenția mea inițială. Apreciez în mod deosebit ceea ce încearcă să facă uh, doamna raportor. Uh, uh, dorește să pună condiții, aș face chiar mai multe de exemplu, aș exclude uh, sectorul construcțiilor și m-ar interesa dacă ar putea elabora în legătură cu eliminarea aprobării tacite. Ne puteți explica ce înseamnă acest lucru? Eu vă sprijin oricum propunerea în legătură cu penalizările sau cu uh, pedepsele, dar trebuie să mai discutăm. Am o întrebare pentru comisie. Dacă un card electronic este emis pentru o perioadă nelimitată de timp, poate un stat membru gazdă mai târziu să aducă obiecții, să vină cu obiecții și în aceste obiecții se interzice să folosească motive care ar fi putut să fie verificate în momentul în care s-a făcut cererea. Deci întrebarea mea este dacă există condiții asupra statului de membru gazdă, dacă a emis cardul electronic și mai târziu, dintr-un motiv sau altul, dorește să-l uh, conteste sau să-l retragă. Există constrângeri în pentru acel moment, dincolo de cele din directiva serviciilor. Altfel spus, dacă un stat membru ar fi putut să analizeze anumite, anumite informații în momentul în care s-a depus cererea și nu a făcut-o, poate să o facă mai târziu sau nu. Și doamna Regner a spus că dacă un stat emite un card electronic are acest lucru implicații asupra emiterea sau neemiterea unui card de alt stat membru? Aș dori să mi se clarifice acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Harkin. Dau cuvântul domnului Martin și apoi reprezentanților comisiei. Vă rog, domnule Martin. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, veți înțelege că noi suntem foarte, foarte sceptici în legătură cu această directivă privind cadrul juridic și operațional care se aplică cardului electronic european pentru servicii și văd că nu suntem singurii care suntem foarte sceptici. Reînnoirea automată și nelimitată a cardului electronic pentru servicii, amendă doar în caz de falsificare, Mm, prerogativa Comisiei pentru actele delegate și imposibilitatea stat, pentru ca statele membre să aibă exigențe, chiar dacă încă nu a fost emis cardul și fac referire la amendamentele 5 și 6 aici. Este clar că acest cadru juridic propus dă dovadă de un laxism de necrezut. Privează Uh, statul în care ajunge lucrătorul de posibilitatea de a acționa conform dreptului. Ce se întâmplă dacă reglementările naționale se schimbă între două reînnoiri? Ce se întâmplă dacă un prestatar uh, primește mai multe amenzi pentru falsificare? Statul gazdă poate să-i retragă definitiv cardul? Acest cadru este clar, suferă de multe uh, um, sau include multe elemente imprecise. Se dorește o piață unică din ce în ce mai absolută. Legiuitorul european obligă ce ne obligă să uh, renunțăm la suveranitatea statelor membre. Pare rău, domnule raportor, amendamentele noastre vor merge în direcția complet opusă. Thank you and... Mulțumesc. Și acum are cuvântul uh, reprezentantul Comisiei, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, pentru răspunderea la întrebările doamnei Harkin sau în general. Puteți să răspundeți la toate întrebările, spune doamna președinte. Voi răspunde în mod specific la întrebările pe care mi le-a pus doamna Harkin. Pe scurt, statul membru continuă să-și păstreze toate prerogativele de anchetare și, dacă e nevoie, de suspendare sau de revocare a cardului electronic al unui furnizor de servicii. Dacă are temeiuri legitime să creadă că ceva nu mai merge bine. Deci dacă faptul că s-a, ai, emis cardul nu interzice statului membru să ancheteze ulterior. Ați întrebat, și dar ați și răspuns mai, sau mai mult sau mai puțin la propria dumneavoastră întrebare. Dacă suspendarea sau revocarea unui card electronic într-un stat membru are efecte asupra altor state membre. Nu dacă problema apare în statul membru gazdă, dar dacă ceva s-a întâmplat uh, în statul de origine și apare că um, furnizorul de servicii nu este un furnizor de servicii legitim în statul membru de origine și revocarea se datorează motiv, unor motive legate de statul de origine, cardul electronic este revocat sau suspendat pe teritoriul întregii Uniuni Europene. Deci, aplicabilitatea este pe ter întreg teritoriul. În general, doamna din Austria a dat exemple de probleme din Austria. Cu riscul de a mă repeta, cardul electronic ar trebui să faciliteze posibilitatea autorităților de a identifica falși independenți. Dacă um, un furnizor de servicii nu a funcționat ca uh, furnizor de servicii independent în, în statul membru de origine, nu va putea obține cardul electronic, pentru că trebuie să lucreze, să ofere acest serviciu concret în statul membru de origine mai întâi. Dacă mm, fac obiectul procedurii de solicitare a cardului electronic, dacă nu fac obiectul procedurii uh, de solicitare a cardului electronic, cardul electronic, într-adevăr, nu pot să îi prevină, să, să, să îl împiedice să facă uh, lucruri ilegale. Deci, cardul electronic nu face nimic uh, pentru a facilita crearea de companii fantomă sau de uh, independenți fantomă. Din potriva, oferă mai multe posibilități de a verifica că ceea ce se face și ceea ce se spune este corect. Thank you. I'll give... Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Șoitrova în încheiere. Mulțumesc, dragi colegi, uh, pentru um, participarea la dezbatere și mulțumesc și comisiei. Doresc să spun că nu eu am scris directiva, eu sunt doar raportor pentru acest raport. Și treaba mea este să examinez propunerea. Eventual să propun amendamente, modificări, dacă consider că propunerea poate fi îmbunătățită. Deci, Vă înțeleg um, rezervele față de acest proiect, dar presupun că din motive generale, ca și colegul Martan, care este împotriva pieței interne în totalitatea sa. Restul, cred că doriți să îmbunătățiți funcționarea pieței interne. După mine, această propunere este un instrument care poate îmbunătăți funcționarea pieței interne. De noi depinde să vedem dacă este un instrument care poate funcționa bine. Pentru a răspunde doamnei Harkin, la întrebarea dânsei de ce accept consimțământul tacit, pot să răspund că Comisia propune această procedură dacă autoritățile din țara, gaz, din țara de origine nu au un aviz negativ. Înseamnă că condițiile sunt, uh, sunt uh, respectate și furnizorul de, independent de servicii poate să-și desfășoare activitatea. Pentru a avea certitudine juridică în țara gazdă, aprobarea tacită nu se aplică dacă în caz de întârzieri sau neînțelegeri și rezultă posibilitatea de a calculele să nu fie foarte clare. Valid. Deci, um, cardul trebuie să fie aprobat um, nu în mod tacit, ci concret. Comisia poate să comenteze și ea, dar eu cred că pentru a evita neînțelegerile în procesul de aprobare, Consimțământul trebuie să fie explicit. Iată ce am avut de spus în legătură cu aprobarea tacită. În rest, vom vedea dacă vom putea îmbunătăți proiectul de raport, dacă este acceptabil colegilor sau nu. Mulțumesc pentru această dezbatere interesantă. Iată. Astăzi le-am descurcat bine cu timpul. Termenul pentru amendamente este 24 octombrie, deci aveți timp, să avem timp, să ne facem treaba. Amendamentele depuse vor fi discutate pe 20 noiembrie și votul în Comisia Amplă va avea loc în ianuarie. Deci trebuie să folosim timpul pe care îl avem la dispoziție în așa fel încât să obținem un rezultat cât mai bun. Vă mulțumesc pentru clarificări sau pentru această dezbatere care poate ne-a lămurit sau mai puțin. Următoarea reuniune a comisiei noastre va avea loc pe 10 octombrie dimineața și după masa la Bruxelles. Până atunci, numai bine. Vă mulțumesc!